următorii șapte ani. Dacă oferim subvenții, trebuie să le oferim în mod echitabil tuturor. Și puteți să respirați ușurați, o să încheie imediat. Dragi prieteni, Uniunea Europeană nu este și nu va fi niciodată perfectă. Nu e perfectă. Dar este cel mai bun proiect pe care mi-l pot imagina. În Europa, vreme de sute, de mii de ani, divergențele se soluționau prin forța mușchilor. Cine era mai puternic persevera, cel slab ghinionul lui. Nu. Acum nu mai lucrăm așa. Modul nostru de lucru este cel mai bun de până acum. Statele membre, de bunăvoie și cu consimțământul cetățenilor lor, au aderat la Uniunea Europeană și pot să părăsească Uniunea Europeană. Dar cum vedem în cazul Brexitului, niciunul dintre noi nu ne-am dat seama cât de dificil ar fi acest lucru. Și ca membru al Consiliului pot să vă spun că bunăvoința și poziția unanimă, unitatea uh, celor 27 care rămân, este o mărturie a faptului că putem să trecem prin dificultăți, prin discuții, prin dezbateri uneori foarte îndelungate, fără să recurgem la niciun fel de violență. Și aceasta este cheia care ne arată cum funcționează Uniunea Europeană. Noi discutăm unul cu celălalt, nu ne luptăm unul cu celălalt. Și acum, despre viitor, ce pot să vă spun? Aș spune că trebuie să consolidăm bazele, trebuie să consolidăm piața internă, să dărâmăm barierele, să ne controlăm frontierele externe, să reducem amenințarea imigrației necontrolate, să facem o tranziție către o energie curată, să ne bazăm mai mult pe forțele pieței și să ne focalizăm asupra securității comune, nu doar la nivel militar, ci și la nivelul securității informației, pentru că trăim într-o lume a informației. Nu luptați cu populiștii abordați cauzele nemulțumirii oamenilor. Pentru că dacă nu facem nimic, fiecare individual suntem ca nuielele lui Esop. Fiecare individual putem să fim dărâmați. Chiar și țările europene mari sunt mici la nivel global. Dar uniți ca mănunchiul de nuiele, Uniunea Europeană este o forță majoră în lume și putem să aducem valorile noastre comune, libertate, democrație, stat de drept, și să influențăm uh, în mod pozitiv celelalte țări din lume. Vă mulțumesc! Cristianis, you are very popular in this parliament. Da, iată aplauzele, dovedesc că cât de popular sunteți în Parlamentul nostru, domnule Carinș. Mulțumim, spune președintele. Iar acum uh, are cuvântul președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnilor și domnilor europarlamentar. Îmi pare bine să regăsesc aici pe primul ministru al Letoniei, care cunoaște bine acest hemiciclu, pentru că a fost membru Parlamentului European timp de 9 ani de zile. Sunt cu atât mai fericit cu cât mi amintesc de prima președinție letonă a Consiliului uh, European și mi amintesc pentru că a fost prima adevărată președinție această comisie pentru că am coabitat timp de două luni cu președinția italiană și mi-amintesc mai ales de ultima zi a acestei președinții uh, letone, pentru că în noaptea dintre 29 și 30 iunie a fost adoptată directiva privitoare uh, tarifele de mobil uh, în străinătate, asigurându-se accesul liber și nediscriminat la internet, ceea ce dovedește că în Europa trebuie să dai dovadă de răbdare până la capăt. Desea discutăm ca și cum nu avem altceva de făcut despre Brexit. După, în, înaintea alegerilor, poate ar fi recomandabil să atragem atenția cetățenilor asupra performanțelor pe care le-am avut în ultimii ani dintre care mai ales decizia utilă privitoare la roaming. Brexitul e important, dar viața de zi cu zi a cetățenilor e încă și mai importantă. Nous avons voulu être... Noi am dorit și am reușit să fim o comisie a dialogului. Am uh, organizat întâlniri cu cetățenii, sute de dialoguri cu cetățenii, asta și dovedește faptul că comisia nu e închisă, nu se închide într-un bunker din uh, clădirea Berlaymont și uh, nu, e activă în întreaga Europa. Noi nu suntem o bandă de puciști uh, ilegitimi, ci suntem în contact zi de zi cu cetățenii. Europa nu se poate face împotriva voinței popoarelor, nu se poate face fără națiuni. Națiunile sunt importante. Cei care cred că națiunile sunt o invenție provizorie a istoriei se înșală marnic. Națiunile uh, vor dura și cred că nu știu, Statele Unite ale Europei, dacă vorbim despre asta, dă impresia că Uniunea Europeană se etatizează, dar Europa nu va fi niciodată un stat nu va copia modelul Statelor Unite ale Americii niciodată. Noi suntem și bavarezi, și francezi, și bretoni, și luxemburghezi, dar suntem și europeni. Nu e nicio contradicție aici între patriotismul responsabil și apartenența la uh, o entitate mai mare, și anume Uniunea Europeană. Nu Comisia. Comisia nu am mai vrut să uh, interfereze, să se vâre în toate uh, amănuntele vieții de zi de zi a cetățenilor, am vrut să ne concentrăm pe marile mize uh, ale Europei. Uh, practic acesta a fost contractul încheiat între Comisie și dumneavoastră, reprezentanții aleși ai europenilor, în uh, iulie 2014, când v-am prezentat uh, principalele priorități politice ale Comisiei mele. Și n-au fost uh, vorbe în vânt, Iată, în 2018 deja prezentasem răm toate propunerile și inițiativele uh, lansate în 2014 și ne-am ținut de cuvânt și vorbim de 350 din propunerile noastre care până la această dată au fost adoptate, 164 rămân pe masa colegiuitorilor. Că e vorba de reforme importante, mai ales regimul de azil și mi-aș fi dorit să putem adopta toate directivele care țin de necesară reformă a regimului de azil. Însă am totuși o satisfacție și anume că niciodată în istoria parlamentară Europei au fost făcute atât de multe progrese în domeniul social. Domeniul social care timp de prea multă vreme a fost copilul sărman al construcției europene. Și vreau să Mulțumesc europarlamentarilor pentru că au dat dovadă de voință, de hotărâre și ne-au ajutat să facem aceste progrese în domeniul social. Acum trec la limba numărul 2 și eu, și anume la limba engleză, domnule președinte, Letonia e o țară care știe mai bine decât uh, alte țări ce valoare are să fii parte a Uniunii Europene. Domnul prim-ministru a spus asta clar în uh, comentarea sa excelentă de adineori. Domnule prim-ministru, dumneavoastră reprezentați o țară care întotdeauna și-a uh, luat uh, soarta în propriile mâini. Ați respectat cuvintele unuia din poeții dumneavoastră faimoși care spunea că vom fi atât de mari pe cât e voința noastră și sunteți, pentru că aveți o mare voință. Ați luptat pentru libertate în împrejurări foarte grele, mai grele decât își pot închipui occidentalii vreodată. Ați făcut chiar istorie, pentru că n-ați fost victimele istoriei impuse de unul din cei mai mari vecini ai dumneavoastră. Ați spus nu, nu puștilor, nu tancurilor și ați luptat pentru libertate și unul din cele mai importante evenimente din istoria recentă e că Letonia și nu numai și-au câștigat libertatea și-au luptat pentru a avea un loc sub soare și locul Letoniei nu a fost în întuneric, în umbră, ci locul Letoniei este un loc sub soare, într-adevăr, și ne pare foarte bine că ați, v-ați alăturat nouă în Uniunea Europeană și niciodată nu vom regreta că Letonia a devenit membru al, Comisiei, al uh, mă scuzați, Uniunii Europene. Ați, v-ați uh, alăturat spațiului Schengen și sunt uh, cu totul de acord cu ce a spus despre frontierele interne și protecția frontierelor externe. Comisia a propus, da, pază de frontiere, pază de coastă de 10.000 de persoane, bărbați, femei. Uh, Consiliul a amânat această inițiativă pentru 2027, pe când Comisia propusese 2020, dar uh, toată lumea spune că trebuie să ne protejăm frontierele externe, dar hai să o și facem. Propunerile sunt pe masa noastră de lucru. să ne ajutați să facem o Europa mai puternică, mai sigură. Sunteți unul din cele 25 de state membre care au lansat o cooperare permanentă pe chestiuni de apărare în decembrie 2017 și îmi pare bine că dumneavoastră vă jucați pe deplin rolul într-un număr de proiecte europene, mobilitate militară transfrontalieră, ceea ce e foarte important pentru Letonia, mobilitatea militară. Deci, dumneavoastră facilitați această mobilitate, ă, luptați împotriva amenințărilor cibernetice, ați devenit dovada modului în care Europa uh, aduce mai multă suveranitate națională și influență. Dumneavoastră ați menționat energia, o dimensiune foarte importantă a politicilor europene. Istoria și geografia dumneavoastră au făcut ca Letonia și țările baltice uh, să fie un, o insulă de energie izolată de restul Europei, dar când am uh, Uh, început activitatea Comisiei noastre, am spus clar că Uniunea Europeană nu își va lăsa niciodată cetățenii în frig și nu va lăsa niciodată un stat membru în întuneric. Pentru mine, da, asta a însemnat o problemă baltică, dar nu numai. A fost o problemă europeană. Motiv pentru care, când uh, am intrat în funcție, am uh, făcut uh, din energie o prioritate de top și anume Letonia și vecinii săi baltici au beneficiat de toată energia de care au avut nevoie și asta în mod mai sigur și mai ieftin. Astăzi suntem pe cale de a sincroniza și rețeaua baltică de electricitate cu restul statelor europene, investim în infrastructură, acum avem uh, Uh, cel mai ambițios cadru pentru climă și energie din lume și îmi pare foarte bine că această viziune a Uniunii Energiei uh, devine realitate și vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru capacitatea de lider, pentru munca dumneavoastră și ca membru al Parlamentului și ca prim-ministru uh, până în ziua de astăzi. Și acum limba germană. Domnule președinte, limba a treia, germana. Letonia își aduce puterea pe deplin în Europa și de aceea este normal ca și Europa să investească în Letonia, pentru că să investești în Letonia înseamnă să investești în viitorul european. Letonii știu din experiență care sunt efectele. 50.000 de lucrători letoni care în urma uh, investițiilor europene au putut găsi noi calificări pentru a se reintegra pe piața de muncă. 300 de kilometri de drumuri uh, care au fost construite uh, sau uh, renovate și centrul uh, economic Riga este acum uh, conectat cu uh, capitalele importante din zonă. Uh, milioane de euro de investiții au fost mobilizate în Letonia datorită așa numitului fond Juncker. Viitorul Letoniei ne afectează viitorul tuturor și de aceea vă propun ca în următorul buget european 100 de miliarde de euro să fie investiți în cercetare și dezvoltare. Vrem să investim în marile provocări pe care noi împreună ca o echipă trebuie să le uh, rezolvăm de exemplu, finanțarea unor granițe mai sigure. Trebuie triplată. Vrem ca fiecare al patrulea euro din uh, bugetul nostru să susțină obiectivele noastre în domeniul climei și dezvoltării durabile. Și, uh, de asemenea, fondurile pentru programul Erasmus Plus va fi dublat la aproape 30 de milioane de euro. Și mulțumesc uh, guvernului uh, Letoniei care ne-a susținut uh, în negocieri pe această cale. Și uh, vreau să, să spun ceva și referitor la observațiile pe care le-ați făcut despre uh, cadrul financiar multianual. Da, e adevărat, trebuie să investim în cercetare, dezvoltare, uh, tineret, apărare. Acest lucru însă poate fi făcut doar dacă facem niște tăieri de la politicile actuale. Politica agricolă, politica de coeziune. Nu mă mulțumește acest lucru. Dar dacă lăsăm toate lucrurile așa cum sunt, plus noile priorități asupra cărora au convenit Parlamentul și Consiliul, atunci intrăm în uh, faliment cu bugetul european. Pe mine nu m-ar deranja să avem un deficit bugetar la nivel european, 1,4% din buget, uh, din PIB-ul uh, european, să fim cu 1,4% în minus. Nu m-ar deranja, dar nu putem să facem acest lucru și de aceea Parlamentul a stabilit Uh, ca cifră limită 1,3% și dacă noi comisia uh, am fi propus 1,4%, atunci nici dumneavoastră n-ați mai fi votat pentru. Și de aceea trebuie să stabilim prioritățile fără a uh, aduce în dificultate politicile actuale, pentru că politica agricolă și politica de coeziune sunt foarte importante în continuare pentru multe state membre. Letonia are niște ani grei în spate, nu doar din cauza poziției sale geografice și a istoriei dificile prin care a trecut, ci și pentru că în Letonia criza economică a lovit din plin. Dar la 5 ani de la începerea mandatului nostru, economia Letoniei se descurcă semnificativ mai bine. Și acest lucru este și meritul uneia dintre predecesorii dumneavoastră, Valdis Dombrovski. Acesta a redresat Letonia, a adus-o pe cursul de, pe linia de plutire și de aceea am uh, dorit să fie comisar european responsabil pentru euro și dialogul social și Valdis uh, Îți mulțumesc pentru munca ta. Să știi că atunci când ai vorbit, mi-au venit foarte multe idei, dar ai vorbit atât de mult încât eu acum trebuie să mă opresc. Letonia, da, este o țară mai mică. Eu sunt specialist în țările mici. Însă este o țară cu ambiții mari. Este un loc unde vestul și estul se întâlnesc. Vestul și estul nu trebuie să fie divizate, sunt cei doi plămâni ai Uniunii Europene și dacă Europa dorește un viitor bun, atunci trebuie să respire cu ambii plămâni. Aceasta este ultima locuțiune pe care o țin în fața acestui Parlament cu inima grea, pentru că îi văd pe unii colegi din Parlament care se vor retrage. Uh, mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu dumneavoastră. Am învățat mult, ne-am certat mult, dar am și realizat niște lucruri. Și lucrurile rămân așa cum am spus în prima mea zi de mandat. Europa trebuie trăită și trebuie iubită. Dacă nu iubești Europa, atunci nu poți să faci nimic. Eu iubesc Europa, trăiască Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei. Dragă Jean-Claude, îți mulțumesc pentru colaborarea strânsă, chiar dacă uneori am schimbat niște vederi, dar, dar întotdeauna uh, colaborarea între Parlament și Comisie a fost foarte bună pe lucrurile importante și tot timpul slujba cetățenilor. Cetățenii noștri europeni avem nevoie de Europa. Bineînțeles, trebuie să, să se schimbe niște lucruri, să se îmbunătățească niște lucruri, dar numai așa. Dar, dar singura cale este să uh, apărăm Europa și să ne protejăm cetățenii. Avem o istorie comună. Ce s-a întâmplat acum uh, două zile la Notre-Dame, incendiul de la Notre-Dame ne-a uh, a arătat că există un suflet european, avem un patrimoniu comun și partajăm aceleași valori, chiar dacă vorbim limbi diferite. Iată de ce îți mulțumesc foarte mult pentru angajamentul tău, pentru munca ta, pentru dezbaterile pe care le-am avut aici. Și încă o dată îți mulțumesc, Jean-Claude. Ne vedem la Consiliu, dar îți mulțumesc tot timpul pentru disponibilitatea uh, ta și pentru prezența ta a Parlamentului European. Încă o dată mulțumesc pentru toată munca ta. Il faut fermer la registration pour le cash de maintenant. Am încheiat înregistrările uh, pentru uh, intervențiile spontane și dau acum cuvântul președintele PPE, domnul Manfred Weber. Minister. Da, domnule prim-ministru, domnule președinte, dragi colegi. Minunat, ce discurs minunat acum în ultima dezbatere privind viitorul Europei din acest mandat. Vreau să mulțumesc uh, premierului leton uh, Cristianis. Uh, e minunat că te-am avut ca ultim vorbitor în această plenară cu o contribuție excelentă cu o viziune de viitor pentru Europa și, așa cum am simțit-o cu toții, cu cunoștințele tale profunde despre felul în care funcționează Parlamentul European și Uniunea Europeană. Și pentru viitor ar fi minunat să avem mai mulți premieri uh, europeni care să fi fost eurodeputați înainte. Ne-a făcut foarte mare plăcere să te ascultăm astăzi. Mulțumesc! Mi-a plăcut uh, că ai uh, început într-o notă optimistă. Ai vorbit despre viitorul uh, europei, ai vorbit despre țara ta, Letonia, care este o poveste de succes economic în ultimii ani, cu contribuția sigurului Valdis Dombrovskis, un mare succes economic, un mare succes pentru țara uh, ta, Um, și acest lucru a fost uh, susținut prin uh, fondul de care a vorbit și Jean-Claude Juncker și este un succes pentru Europa. Da, te-ai referit și la Rusia și la amenințările externe. Povești de succes atunci când vorbim de mandatul nostru la nivel european, ce a subliniat Jean-Claude în ultimii cinci ani, ce am reușit să facem pentru oamenii Europei. Management of the pentru gestionarea frontierelor externe, milioane de noi locuri de muncă datorită planului Juncker, creștere economică sustenabilă și, bineînțeles, lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să fim mândri de ceea ce am uh, realizat în ultimii cinci ani sub președinția lui Jean-Claude Juncker și, în general, ce să spun, am 46 de ani, sunt prima generație de pe acest continent care a trăit în pace uh, și sunt de prima generație de europeni care s-au bucurat de pace. E adevărat însă că generația părinților mei a fost cea care a trăit în timpul cortinei de fier, iar generația bunicilor a fost cea care a cunoscut războaiele. Niciodată nu trebuie să uităm acest lucru. Trebuie să fim optimiști, trăim într-o Europa extraordinară și trebuie să o protejăm împotriva tuturor antagonismelor și naționalismelor. În al doilea rând, ai vorbit despre punctele concrete de actualitate îngrijorările oamenilor, întrebările pe care și le spun și răspunsurile pe care noi trebuie să le aducem, imigrația, uh, nevoia de a proteja uh, um, frontierele, statele să hotărească cine are dreptul să vină pe teritoriul lor și să nu o facă uh, traficanții de ființe omenești. Știm cu toții de câte eforturi avem nevoie și în același timp ce trebuie să facem, ce măsuri să luăm față de vecinii noștri ca să nu uităm uh, pe nimeni, nicio regiune din Europa care este mai săracă, niciun vecin care este mai sărac. Consolidarea pieței interne este răspunsul, crearea de locuri de muncă. Doar așa vom avea propria noastră putere și nu vom fi influențați de puterea altora. Schimbările climatice și acestea sunt pe ordinea de zi. Dar atunci când vorbim despre viitorul Europei, trebuie să fim sinceri. Una este abordarea politică, conținutul discursurilor și apoi avem metoda. Cum reușim? Cunoaștem cu toții problemele. În multe domenii avem nevoie de mai multă Europa. Avem această problemă cu votul unanim. Numesc uh, o problemă nevoia de vot una, cu unanimitate pentru că e nevoie ca toate cele 27 de state să fie de acord ca să se ajungă la niște concluzii. Nu ar trebui să mai fie așa, pentru că e mai important să avem uh, vot cu majoritate, mai ales pentru afacerile externe. Iată ce trebuie modificat. Și când vorbesc despre metode, aș vrea să spun că avem nevoie de această abordare cu punți deschise. Propria mea țară, Germania, a fost împotriva tuturor ideilor Comisiei Europene în ceea ce privește niște cote obligatorii pentru împărțirea imigranților. Pentru că problemă a ajuns în Germania în 2015 și imediat, în termen de 1, 2, 3 luni, Germania s-a răzgândit și imediat a cerut un mecanism de cote obligatorii. Și ce ne spune acest lucru? Ne spune că nu trebuie să te uiți spre Europa în mod egoist. Trebuie să ții cont de problemele celorlalți, nu doar de problemele tale. Doar așa vei avea o Europa puternică. În sfârșit, în ceea ce privește metoda, o Europa democratică, cu toții știm E o problemă cu dreptul de inițiativă în această instituție, să avem un drept de anchetă mai consolidat. Implementarea regulilor trebuie să fie verificată de toate instituțiile și Cristianis îți sunt recunoscător pentru că sprijin ideea uh, acestui spițen candidat și anume că trebuie să fii cunoscut înaintea alegerilor, să spui oamenilor și deputaților din toate partidele, eu sunt candidat uh, și iată programul meu. Viitorul Europei Înseamnă că trebuie să protejăm nucleul Europei, uh, modul european de a trăi, să avem independența, putere judiciare, egalitate între bărbați și femei, libertăți garantate, libertatea de exprimare, libertatea de cult, libertatea presei și un mecanism de stat de drept actualizat. Să dăm lumii un exemplu pozitiv. Cum să avem o societate umană? Europa este o, o ofertă și un exemplu pentru restul lumii. Așa vrem noi să arate viitorul Europei. Acum, în numele grupului socialist, are cuvântul doamna Bresu. Ministru. Domnule prim-ministru, este o onoare deosebită pentru mine să vă urez bun venit în această nouă funcție de prim-ministru în acest hemiciclu pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, așa cum ați spus, pentru că ați fost aici deputat timp de aproape 10 ani. O onoare cu atât mai mare pentru că dumneavoastră nu numai că sunteți ultimul șef de guvern care vine să pronunțe un discurs aici înainte de um, alegerile europene, ci și pentru că ați dat idei importante despre Uniunea Europeană așa cum ar trebui să o construim după alegerile din 27 mai. Eu vă dau un bun venit călduros în numele grupului social-democrat. De fiecare dată când mm, vine un șef de stat sau de guvern în Parlamentul European, care e pe punctul de a uh, uh, începe cea de-a opta legislatură, este o ocazie nemaipomenită pentru noi, deputații europeni. Noi considerăm că este un eveniment pozitiv să ne întâlnim cu unul dintre foștii noștri colegi, așa cum s-a mai spus, pentru că atunci când devin apoi lideri ai mm, guvernelor naționale, ne se pare că e foarte bine că au avut o experiență precedentă în Parlament. Ați vorbit despre lucruri concrete pentru cetățenii europeni. Trebuie să construim împreună o Uniune Europeană puternică ca să putem să facem față provocărilor vremurilor noastre. Pentru că un stat membru, indiferent dacă este unul mai mic ca al dumneavoastră sau cu o populație mai numeroasă, precum țara mea, Italia sau Franța sau alte state membre, nu numai așa cum ne-ați amintit, nu poate să facă nimic pe cont propriu împotriva efectelor mondializării sau efectelor schimbărilor climatice, dar nici nu poate să își asigure propria apărare sau să să garanteze o dezvoltare economică uh, care în țara dumneavoastră se poartă destul de bine. Ca și dumneavoastră, domnule Juncker, eu iubesc Europa Însă eu vorbesc despre statele din Europa. Nu vreau un singur mare stat european, ci state la plural, unite în Europa. Și nu văd care e problema. Vă mulțumesc totuși pentru implicarea dumneavoastră uh, în interesul Europei și în numele grupului meu, știind că astăzi, așa cum ați spus și dumneavoastră, este ultima oară când veniți în acest Parlament. Am apreciat implicarea dumneavoastră, dacă nu pentru Statele Unite ale Europei, pentru Europa Unită, care bineînțeles că e mai mult decât Statele Unite ale Europei. Domnule prim-ministru, să sperăm că ceea ce ne-a spus dumneavoastră reprezintă un nivel și mai mare de implicare al guvernului dumneavoastră pentru Europa. Pentru că până acum s-au dat anumite uh, semnale ambigue în ceea ce privește uh, eurofilismul dumneavoastră. E adevărat că în cerțurile internaționale statele um, europene individuale nu pot să facă propria lor politică. Nu știu dacă e bine neapărat să punem capăt uh, um, regulii votului unanim la Consiliu. E adevărat însă că acest vot de fapt favorizează interesele anumitor state membre în detrimentul interesului general al Uniunii Europene. Eu cred că ar trebui să existe în continuare această funcție de uh, câine de pază a felului în care se iau deciziile în Consiliul European, pentru că numai așa vom uh, păstra echilibrul și vom avea o Europa puternică și care își respectă misiunile. Numai așa veți rămâne în cărțile istoriei europene. Dar ce vă interesează să vă aduc, să se aducă aminte dumneavoastră cetățenii europeni pentru faptul că le-ați servit interesele sau vreți să-și aducă aminte doar um, anumite tabere din Europa a căror interese le-ați protejat? Eu nu vreau ca politica europeană să fie um, o statică a unor anumite curente um, um, de ideologie. Eu cred că cel mai bine ar fi să explorăm uh, potențialul Uniunii Europene așa cum este mai bine pentru toți uh, cetățenii. Drepturile umane sunt importante, dar și drepturile civile și, bineînțeles, respectul cuvântului dat comunității. Din ianuarie, afirmațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră în Europa și în țara dumneavoastră au suscitat mai multe întrebări și vă rog să ne dați răspunsul. În primul rând, apropo de respectarea implicării europene și angajamentelor europene ceea ce privește um, deplasările refugiaților în Europa. Dumneavoastră a spus că sunteți împotriva acestor redistribuiri. Dar atunci cum să facem? Cum să facem o redistribuire atunci când avem o frontieră comună? Această poziție contrazice principiul de solidaritate pe care dumneavoastră l-ați amintit și care se aplică tuturor politicilor comunitare, inclusiv politicii de coeziune. Așadar, ce puteți să ne spuneți concret despre acest aspect? În al doilea rând, ce să spunem despre refuzul dumneavoastră de a uh, sprijini procedura de uh, infracțiune în temeiul articolului 7 împotriva Ungariei și a Poloniei. Cum se împacă acest refuz cu criticile dumneavoastră corecte împotriva politicii lui Putin și împotriva um, discursului de extremă dreaptă, precum cele lui Salvini și Orban? Nu vi se pare că este o contradicție? Ultimul punct și nu neapărat cel mai puțin important. Ce măsură a luat guvernul dumneavoastră față de înăsprirea discriminării față de persoanele LGBT din țara dumneavoastră? În uh, raportul Comisiei Europene împotriva rasismului și a intoleranței din luna martie, Comisia arată că există uh, probleme grave cu punerea măsură de măsuri pentru protejarea acestor minorități în statul dumneavoastră. Noi vrem să fim o Uniune a toleranței. Țara dumneavoastră face parte din Uniunea Europeană și împărtășește valorile sale. Vă mulțumesc încă o dată pentru discursul dumneavoastră și anticipat pentru răspunsurile pe care le veți da întrebărilor mele. Mulțumesc, doamna Bres. Acum, în numele grupului conservatorilor și reformiști, are cuvântul domnul Zile. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte al comisiei, domnule premier, vreau să vă mulțumesc, domnule Carins, pentru discursul dumneavoastră minunat. Am fost colegi atât în Parlamentul Leton cât și în Parlamentul European și ne-am înțeles bine. Dați-mi voie să vă atrag atenția și asupra doamnelor din jurul premierului, care sunt membre ale echipei sale. Cred că putem fi mândri de, de domnul premier, dar și de doamnele din jurul uh, domniei sale. Fac cu toții o treabă bună. De multe ori uh, să știți, uh, am regretat unele aspecte ale politicii europene. Și nici imaginea Uniunii Europene nu e uh, dintre cele mai fericite și despre asta voi vorbi. Discursul dumneavoastră n-a fost unul în care ați spus că totul merge bine în Uniunea Europeană și haideți să ne batem uh, pe umeri unul pe celălalt și să mergem tot înainte. Mă bucur că ați uh, analizat în detaliu situația. ECR-ul își dorește o piață unică reală în toate sectoarele economice. Și uh, Iată, vă văd, uh, vă aud spunând că nu sunteți neapărat mulțumiți de campionii uh, europeni. Dar campionii naționali uh, sunt până la urmă campioni europeni și aici uh, văd paradoxul în discursul uh, nu doar al dumneavoastră, ci și al uh, unora dintre antevorbitorii mei. Eu cred că mesajul dumneavoastră este unul greșit. Mesajul uh, dumneavoastră merge în direcția pre- protecționismului într-o oarecare măsură. Uh, da, poate sună bine, dar în imaginea de ansamblu pe care Uniunea Europeană o oferă nu este neapărat cea mai uh, potrivită, pentru că până la urmă deciziile de genul acesta merg uh, în direcția distrugerii uh, reputației europene și a pieței unice. Tot vorbiți despre exemplul american, dar nu este neapărat cel mai potrivit. Haideți să vă dau un exemplu. Am votat pachetul mobilitate de, curând, de curând. Mulți eurodeputați din uh, statele estice și mulți șefi de stat și de guvern din Est au fost împotriva acestui pachet. Uh, s-a spus însă că pachetul acesta ar fi bun pentru uh, Europa, dar care e Europa? Eu cred că dacă genul acesta de pachet s-ar vota undeva în Statele Unite ale Americii, uh, Uh, ar fi un dezastru și nu mă refer doar la buget, nu, nici pe departe. Vorbim aici despre 1% din PIB și cu siguranță situația se va înrăutăți pe viitor, dar să nu uităm că 20% uh, din PIB reprezintă până la urmă bugetul uh, federal american și cu toate acestea, iată, Uh, abordarea uh, federalistă vine cu o serie de responsabilități, responsabilități pe care noi nu ni le putem asuma aici în, uh, în Europa. Oricât am vorbit despre bunul mers al, al economiei Americii, îmi cer scuze, europene. După aceea, companiile companiile fic- uh, fictive. S-a tot uh, vorbit despre companii fictive care sunt în, un flagel pentru economia europeană. S-au arătat, s-a arătat cu degetul înspre statele baltice, dar nu se vorbește despre ce se întâmplă în zonele acestea mai, apropie, mai apropiate de Bruxelles. Ați vorbit despre cercetare și dezvoltare, da? Toate bune și frumoase uh, Uh, problema este că banii pentru cercetare și dezvoltare nu sunt neapărat corect distribuiți, nu, din, uh, nu doar din perspectivă geografică, ci și din uh, perspectivă demografică. Dacă continuăm cu Orizont Europa, un program bun care nu funcționează însă bine, fără să ținem cont de tendințele demografice din Europa, să nu uităm că există state membre care uh,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 o mulțime de tineri. Uh, pe de altă parte, statele uh, periferice rămân fără populație. Ei bine, dacă nu ținem cont de aceste uh, tendințe demografice și nu încercăm să le, demo, să le demontăm prin uh, intermediul politicilor noastre, degeaba mai facem investiții în cercetare și dezvoltare. Investițiile acestea nu vor fi decât în uh, folosul unora. Nu voi mai continua cu discursul meu. Sper că în următorul Parlament vom putea coopera într-o manieră rezultată rezonabilă între grupurile politice și vom crea o adevărată uh, piață unică europeană bazată pe valori uh, ale viitorului. Mulțumim în numele al de domnul Telicca. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, bine ați revenit în Parlamentul European. Sorry, just, uh, promise, uh, once again, welcome. Bine ați revenit la Parlamentul European, domnule prim-ministru. La începutul intervenției dumneavoastră ați spus că ați uh, tras câteva învățăminte în Parlamentul European și nu mă pot abține să nu fac o paralelă, una uh, falsă, de fapt. Mi-aș fi dorit ca și primul ministru să fi fost membru al uh, Parlamentului European, pentru că atunci s-ar putea ca politica europeană a guvernului uh, cec să fie una diferită. Dumneavoastră ați uh, avut uh, învăț, uh, experiența necesară și atitudinea necesară pentru a atrage aceste învățăminte și până aici este valabilă comparația pe care am făcut-o cu premierul cec. V-ați referit și la chestiunea lingvistică. Sunt sigur că vorbiți mai multe limbi străine, nu știu dacă vorbiți și înțelegeți limba cehă, însă cele spuse de dumneavoastră sunt uh, foarte similare cu manifestul uh, electoral al uh, propriului meu partid politic liberal, ceea ce mă bucură pentru că văd că există o serie de puncte pe marginea cărora putem găsi soluții europene într-un context transpartinic și cred că acest lucru ar trebui urmărit în următorul mandat legislativ și aș dori să mă refer la câteva puncte menționate de dumneavoastră. Soluții simplificate. V-ați referit la naționaliști și la populiști. Sunt cu totul de acord. Ar trebui să rezolvăm cauzele acestui fenomen, îngri, îngrijorările, preocupările celor care, pe care am pierdut, i-am lăsat în urmă în urma uh, globalizării. Însă, Trebuie să recunoaștem faptul că avem teme de făcut în uh, sânul propriilor uh, grupuri politice și uh, în sânul propriilor grupuri politice există cei care propovăduiesc soluții simple. Și revenind la chestiunile amintite de dumneavoastră, v-ați referit la piața internă și cred că nu există colegi din Parlamentul European care, sau prea mulți colegi din Parlamentul European care să spună că piața internă nu este un succes. Da, trebuie să uh, evolueze și mai mult. Doar 35% din piața internă este cu totul și cu totul deschisă. Deci există un potențial nefolosit de 65%. Și a spus că există uh, un argument de a face afaceri mai degrabă în Statele Unite pentru că acolo există o adevărată piață unică. În SUA um, ai nevoie de o singură autorizație pentru a conlucra, de exemplu, cu trei uh, operatori de tele, telecomunicații. Deci dacă ne dorim în Europa o adevărată piață internă, trebuie să schimbăm lucrurile în sensul respectiv. Ați făcut și o legătură cu concurența neloială care uh, provine din partea Chinei sau din partea altor părți uh, de pe această planetă. Însă, Trebuie să înțelegem că dacă deschidem piața internă, atunci, în acest moment, avantajele revin celor care înșeală și celor care operatorilor de mari uh, dimensiuni. Deci să nu ne uh, amăgim, un startup uh, nu va putea concura cu giganți precum Huawei și, și alții. Deci trebuie să există un mediu de afaceri um, care să garanteze egalitatea de șanse. Și întrebarea se pune dacă avem uh, voința și curajul de a crea într-adevăr o, o, o adevărată piață internă deschisă în proporție de 100%, nu 35%. Dacă da, atunci eu vă voi susține. Apoi, v-ați referit și la problema frontierelor externe. Da, este un punct uh, cheie, însă nu reușim să uh, avansăm din acest punct de vedere. Uh, și mă gândesc la ce se întâmplă din nou în Republica Cehă, unde lipsește curajul, viziunea de a înțelege că dacă că nu va exista că nu va exista o piață internă reală decât dacă vom uh, securiza frontierele uh, externe. Și ultimul uh, punct, schimbările climatice. Trebuie să le combatem transpartinic din nou. Și apoi v-ați referit și la politica agricolă. Într-adevăr, nu există o politică agricolă comună pentru că din partea unor bugete naționale se conferă uh, subvenții de stat care completează banii venind de la uh, politica agricolă comună. Deci trebuie să creăm din nou un mediu de egalitate, nu doar pentru operatorii economici, dar și uh, pentru agricultori. Președintele. Vă rog să respectați timpul uh, acordat dacă doriți să uh, mai primească uh, colegi cuvântul și la intervențiile spontane. Domnul Papadimulis acum în numele Guengel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi este deosebit de importantă, deoarece ne apropiem de sfârșitul Uh, vieții acestui Parlament. E pentru ultima oară când a vorbit domnul președinte Juncker în plenară și am ascultat un prim-ministru care a fost deputat european uh, timp de 9 ani. Au venit 10 șefi de stat și de guvern să țină un discurs în fața noastră și se apropie alegerile europene. Haideți să nu ne pierdem curajul, nici entuziasmul. Să ne aducem aminte de lucrurile pozitive care s-au întâmplat, să ne uităm spre viitor, să fim conștienți de ce ne așteaptă, să fim uh, sinceri cu ceea ce nu am reușit să facem sau cu ceea ce nu am făcut bine, deoarece este singura posibilitate de a uh, îndigui uh, valul extremist. Numai așa putem să păstrăm proiectul european și societatea noastră. Domnule Carins, ați vorbit despre um, fabulele lui Esop și aveți dreptate. Trebuie însă să uh, ne gândim exact unde ne situăm în Uniunea Europeană. 10 ani, practic, de la marea criză. Inegalitățile s-au adâncit. În mai multe regiuni din Uniunea Europeană, statul de drept și democrația au fost mai mult sau mai puțin amenințate. Parlamentul European și Comisia au încercat să ceară Poloniei și Ungariei să uh, uh um, respecte democrația și statul de drept. Noi am cerut chiar activarea articolului 7, dar până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Consiliul a refuzat. La fel și cu pachetul azil. La Consiliu, guvernele blochează tot, nu fac nimic. Degeaba Comisia și Parlamentul încearcă să permită finalizarea Uniunii Bancare, mai ales cel de-al treilea pilon, să avem mecanismul de garantare a investițiilor, dar, din păcate, Consiliul nu este la înălțime. Anumite guverne, precum cele din Germania sau țările de jos, își folosesc dreptul de veto, practic. Dacă vrem să avansăm, dacă dorim mai multă integrare politică, mai multă transparență, mai multă coeziune, atunci trebuie să fim uh, mai um, prezeți, mai activi, inclusiv în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, așa cum ne-a spus și tânăra Greta ieri. Să nu mai fim un grup de state, 28 de state acum, unde până la urmă Germania a toate hotărârile. Trebuie să nu mai acceptăm această stare de lucruri. Dați-mi voie să spun că sunt de acord cu observațiile președintelui Juncker, și anume că dacă încercăm să atingem obiectivele pe care ni le fixăm, atunci avem nevoie de un buget mai mare, avem nevoie de mai mulți bani pentru uh, Fondul Social European. Nu trebuie să-l reducem din potrivă, La fel se întâmplă și cu bugetul pentru politica agricolă comună. Bugetul acesta ar trebui să fie mărit, nu redus. Avem nevoie de mai mulți bani pentru cercetare, inovare, pentru programele destinate tinerilor, mai ales Erasmus+. Plus. Domnule Carins, acum în calitate de membru al Consiliului și ca fost deputat european, vă întreb, de ce nu acceptați uh, recomandările uh, Comisiei Monti apropo de veniturile proprii. Cum credeți că vom avea mai multă integrare uh, politică, o uniune monetară efectivă, dacă lăsăm deoparte aspectele sociale? Domnule Juncker, domnule Carins, am avut o agendă socială adoptată la Göteborg, dar au rămas doar cuvinte pe hârtie. Inegalitățile continuă să sporească, ceea ce bineînțeles dă apă la moară extremei drepte care nu dorește decât să uh, submineze Europa. Domnul Salvini și domnul Le Pen și domnul Orban uită ce au făcut uh, um, predecesorilor acum câteva decenii. Așa s-a ajuns la nazism, la fascism și un război groaznic. Următoarele alegeri europene trebuie să ne permită să avem o majoritate solidă în Parlamentul European. Oamenii spun că vrem o Europa mai unită, mai democratică, în care inegalitățile să scadă. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Lambert în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule premier, uh, bun venit din nou la Parlamentul pe care îl cunoașteți tare bine. N-am fost întotdeauna de aceeași părere când am venit vorba despre economie, dar eu întotdeauna am fost uh, impresionat de angajamentul dumneavoastră vis-a-vis -vis de proiectul european și discursul dumneavoastră de astăzi este o dovadă în acest sens. Și, de fapt, uh, sunteți o dovadă a angajamentului statelor baltice. Consider că cele trei uh, state baltice și cele trei state Benelux ar trebui să coopereze mai strâns, pentru că dacă se pot înțelege între ele, ele pot contribui la o mai bună andantă la nivel european decât uh, cuplul acesta franco-german despre care se tot vorbește în momentul de față. Mi-a plăcut tare mult discursul dumneavoastră. Uh, mi-a plăcut faptul că ați vorbit despre proiectul de pace care este Uniunea Europeană. Dialogul, mai degrabă decât uh, forța, sunt instrument, este instrumentul nostru. Acesta este până la urmă, aceasta este până la urmă justificarea pentru uh, proiectul european. Și astăzi, nu doar în trecut. Sunt uh, eu vin uh, dintr-o țară mică, dar după cum spuneați dumneavoastră, până și statele mari uh, sunt uh, mici când vine vorba despre unele domenii. Mi-a plăcut tare mult ce ați spus despre piața unică. Este un acord de liber schimb, cel mai mare acord de liber schimb. Dar, spre deosebire de alte acorduri de liber schimb, acest acord este guvernat de instituții democratice, Parlamentul European, Consiliul European. Eh, de asemenea, am apreciat faptul că ați fost deschis când a venit vorba, sau sincer când a venit vorba despre spălarea de bani. Ați eh, găsit cuvintele potrivite pentru a exprima angajamentul dumneavoastră pe tema aceasta. Dați-mi însă voie să nu fiu de acord cu unele dintre acțiunile guvernului eh, leton. Eu consider că Uniunea Europeană trebuie să fie liderul tranziției eco- ă, ecologice. Dacă nu reușim să facem față provocărilor cu care ne confruntăm, ă, supraviețuirea noastră, a umanității, este în joc. Trebuie să conducem această tranziție. Dacă nu o facem noi, o vor face alții. Și ce va, ă, la ce vom fi reduși? la a cumpăra soluțiile lor tehnice. Și un exemplu în acest sens ar fi agricultura. PAC-ul are bugetul cel mai mare din bugetul european. Uh, în momentul de față. Ar trebui să ne asigurăm că fiecare eurocent uh, folosit uh, în agricultură este folosit pentru schimbarea modelului agricol, în sensul scăderii uh, emisiilor de dioxid de carbon, ameliorării solului și de asemenea promovării unor specii. În momentul de față, însă, pacul merge în contradirecția aceasta dorită și guvernul dumneavoastră susține această contradirecție Uh, direcție. Îmi dau seama că vă doriți și dumneavoastră partea dumneavoastră din pact. PAC. Sunt de acord cu asta, dar cum anume am putea să ne asigurăm că toată lumea este tratată într-o manieră echitabilă, uh, altfel decât uh, sprijinim un, un, sprijinind un pact ecologic? Ați vorbit despre cetățenie, vorbeați despre valorile uh, europene. În articolul 2 se vorbește în primul și în primul rând despre de, demnitatea umană. Uh, aceasta nu poate fi divizată, este uh, a tuturor celor din prezent și celor din viitor. Letonia uh, are o mulțime de cetățeni care provin din alte uh, republici uh, sovietice. Noi ne dăm seama că rănile trecutului nu pot fi uh, rezolvate neapărat, dar cu toate acestea considerăm că Letonia poate să rezolve problema celor 10% dintre cetățenii apatrizi. Puteți promova drepturile minorităților și puteți combate discriminarea, în special când vine vorba de vârstă, orientare sexuală sau religie. În al treilea rând, noi am salutat întotdeauna poziția exprimată a statelor baltice când uh, venea vorba despre distribuirea uh, sau relocarea migranților sau criza migranților. Cu toate acestea, în practică, nu ați fost de acord cu distribuirea uh, migranților între statele membre, nu ați, vot, nu ați semnat Pactul Mondial pentru Migrație, care nu este nimic altceva decât o adunătură de linii directoare. Știți prea bine că acest pact nu este obligatoriu, se bazează însă pe Uh, partajarea responsabilității pe drepturile omului, pe solidaritate. Acest pact ne spune cât se poate declar că doar împreună putem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și Letonia ar fi trebuit să semneze acest document. Colegii uh, care uh, se pregătesc pentru campania electorală știu că aceasta este ultima dezbatere privind viitorul Europei în acest mandat. Contați pe noi pentru a apăra prima încercare de creare a unei democrații transfrontaliere. Contați pe noi, uh, ne vom încerca să ne asigurăm că uh, nu uh, economia este prim, va prima, nu interesele economice vor prima, ci interesele cetățenilor. Cetățenii europeni își doresc aceste valori și principii și vor avea posibilitatea de a vota pentru noi, cei care luptăm pentru ele de asemenea. Mulțumim. În numele EFTD urmează domnul Coburn. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, prim-ministru Carins, stimate prieteni și adversar Jean-Claude Juncker, domnilor și domnilor, doresc să vă urez de pe acum un Paște fericit. Um, tulburarea opiniei publice vis-a-vis -vis de distrugerea catedralei uh, Notre-Dame ne arată cât de mult, uh, cât de important uh, este patrimoniul cultural al Europei. Continentul european are o tradiție bazată pe dreptul roman, pe filozofia greacă, pe religia creștină și pe democrația uh, bri- uh, britanică. Și uh, ar, ar trebui să menționez și uh, tratatul de la Lisabona, care nouă din uh, Regatul Unii nu ne-a plăcut uh, deloc. Și uh, există și tendința de a respinge credința creștină în Europa. Uniunea Europeană a promovat un laicism uh, agresiv, agresiv res, respingând în același timp tradiția noastră culturală. Tocmai de aceea există vulnerabilități culturale în, în acest moment și tocmai de aceea tot mai mulți cetățeni europeni resping în acest moment Uniunea Europeană. Proiectul european a devenit un cult religios în uh, sine, um, ca un fel de invenție a lui Robespierre. Domnul prim-ministru Domnul Karins, cu tot respectul, a spus că Rusia uh, a, avut un rol de a, ju- de a juca- de jucat în uh, Brexit. Îmi pare rău, uh, domnule prim-ministru, însă vă asigur că cetățenii britanici sunt capabili să-și formeze propria părere față de Europa. Ceea ce nu-și doresc britanici este un, uh, auto, un regim aut, autoritar din partea unor uh, birocrați nealegi și Parlamentul European se aseamănă unui eunuch. În uh, acest moment este dominat de o elită care a fost infiltrată de mai mult de 30 de ani, de membrii ai acestui cult uh, european um, care sunt convinși de uh, importanța proiectului uh, european. Din păcate și uh, Parlamentul de la Westminster se află în această situație și nu a reușit să accepte faptul că am putea să ne descurcăm foarte bine în relațiile cu Uniunea Europeană, pornind de la normele Organizației Mondiale ale Comerțului sunt uh, diseminate tot felul de prostii privind uh, backstop-ul necesar în, uh, în uh, Irlanda de Nord. Și, din păcate, elita politică de la Westminster a pierdut contactul cu electoratul. Uniunea Europeană și elita politică din uh, Britania a impus un acord absolut